dar văd că nu este prezent, așa că va trebui să trecem peste dânsul, domnul Pospisil, următorul pe listă, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte succint, aș vrea să explic care a fost poziția mea la vot în ceea ce privește asistența macrofinanciară pentru Ucraina. Eu salut faptul că, în afară de susținerea politică pe care am declarat-o deja în dezbaterile noastre parlamentare, am adoptat și acest uh, pachet specific de asistență macrofinanciară, 1,8 miliarde de euro pe uh, termen mediu prin credite. Sunt convins că dacă dorim ca Ucraina să devină o adevărată țară democratică în care să se impună economia de piață și statul de drept, trebuie să oferim nu doar ajutor economic, ci politic, ci și economic și aceasta în același fel în care UE a ajutat um, Europa de vest după cel de-al doilea război mondial. Iată care este propunerea mea și sper ca pe viitor să ne gândim și la alte modalități de asistență. Și aceasta pentru a susține și reformele atât de necesare în uh, Ucraina, astfel încât creditele oferite să nu termine în buzunarele oligarhilor, ci să ajute într-adevăr țara. Mulțumesc, doamna Morvai la același raport. Zoltán, eh, Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Eh, colegul Balțo și cu mine ne-am întrebat cum să votăm la acest raport. Poziția noastră era și mai dificilă decât cea a colegilor noștri. Noi, în calitate de maghiari, a trebuit să votăm dacă Uniunea Europeană ar trebui să ofere asistență guvernului ucrainean despre care știm foarte bine că nu servește interesele minorității uh, maghiare din Ucraina. În calitate de maghiar știm de asemenea că ucrainienii trec prin uh, suferințe uh, incredibile iar cei din această minoritate suferă, sunt uh, recrutați cu forța în armată, sunt uh, trăiesc în sărăcie, li se plătesc uh, salarii de nimic. Spunem că pragul uh, sărăciei este de un euro pe zi. Acestea sunt uh, salariile. În Ucraina primești 30 de euro pe lună. Trebuie să facem ceva în acest sens. Vă mulțumesc, domnul Balțo, acum. Doamnă președinte, mulțumesc. Ucraina are nevoie de sprijinul Uniunii Europene, însă sprijinul macroeconomic și financiar pe care tocmai l-am votat nu slujește scopului diferit. acești bani vor fi folosiți pentru a pune în practic programul de reforme al femeii. Nu de asta avem noi nevoie, pentru că în Ucraina are loc o criză socială și pe asta ar trebui să dăm noi banii UE. Însă uh, amendamentele noastre au fost respinse de către votul majorității Parlamentului European. Trebuie să stabilizăm Ucraina și pentru asta e nevoie de pace și este nevoie de un acord de încetare a păcilor, să se pună capăt um, acestei vărsări de sânge însă vorbim de o soluție pe termen scurt. Ne dorim uh, să putem să se ia în calcul, să se poată lua în calcul interesele tuturor părților și în același timp uh, și de uh, autodeterminarea grupurilor etnice. Mulțumesc. Se pare că am transformat ședința într-una din Parlamentul Maghiar pentru că suntem trei de față și suntem toți unguri. Și acum domnul Bogovici aș da eu cuvântul, dar nu e în sală. Uh, și nu e în sală nici domnul Mamikins. Nici măcar microfonul nu mai vrea să meargă. Așa că avem ultima explicație a unui vot în legătură cu raportul anual. Domnul Luche ar fi primit cuvântul dacă era în sală. Așa că doamna Morva, încă o dată aveți cuvântul választottam erre az adózással kapcsolatos jelentésre pedig mindig nehezen. Mulțumesc. Este vorba de un raport pentru uh, fiscalitate. Este un raport pentru care mi-e foarte greu să votez pentru. Pentru că acesta ar trebui să țină de competența națională. Noi încercăm să luptăm împotriva evaziunii fiscale prin acest raport, știm asta foarte bine, știm foarte bine toată problema cu LuxLeaks. Vorbim aici despre domnul Juncker, care a fost ales președinte al Comisiei și se pare că dânsul va scăpa bazma curată indiferent ce s-ar întâmpla. N-ar fi oare nemaipomenit dacă dacă i-am ajutat și pe alții, cum ar fi, de exemplu, uh, victimele creditelor ipotecare despre care tocmai vorbeam mai devreme în Ungaria, sau dacă am încerca să luptăm împotriva altor afaceri și să-l protejăm pe cetățeanul de rând. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum Aș dori să dau cuvântul domnului Bogovici, dar nu are rost pentru că nu este în sală. Aș vrea să vă rog totuși să rămâneți aici, pentru că trebuie să vă comunic că procesul verbal al întâlnirii va fi prezentat la următoarea sesiune plenară și dacă nu vor exista comentarii,